de 27 ianuarie 1945, lagărul de concentrare Aus, Auschwitz a fost eliberat de către Armata Roșie. Imaginile văzute de către liberatori zguduie lumea până și în ziua de astăzi. Munții de cadavre, crematoriile, munții de pantofi ochelari și uh, păr erau dovada unor vieți distruse. Imaginile cu supraviețuitorii care se aflau mai degrabă în brațele morții decât în, uh, în continuare în viață s-au uh, impregnat în memoria colectivă a umanității. Pentru majoritatea victimelor de la Auschwitz, Eliberarea a venit prea târziu. Mai mult de un milion de oameni au fost uciși în acest uh, lagăr de concentrare din pricina foametei, bolilor, din pricina unor uh, experimente medicale criminale, din pricina execuțiilor și în special din pricina morții uh, care le-a fost uh, rezervată în uh, camerele de gazare, pentru oameni din uh, Ucraina, Polonia, pentru evrei din uh, întreaga Europa, pentru uh, țigani, pentru cetățeni de etnie romă, pentru handicapați, pentru bolnavi, pentru homosexuali, pentru prizonieri de război și oponenți politici, nu pentru numeroși copii Auschwitz a reprezentat moartea. Acești oameni au fost uh, declarați de către ideologia nazistă drept uh, oameni de categorie secundă, a căror uh, viață era deloc importantă. Acești oameni trebuiau să fie distruși. Viața lor trebuia să fie luată. Auschwitz nu a fost singurul, dar a fost locul central al sistemului de luare a vieții, cel mai mare sistem de genul acesta din istoria umanității. Acest loc ar trebui să reprezinte o, în continuare un avertisment dat umanității. Asta e scris pe plăcuța de la intrarea în uh, lagărul de concentrare. Într-adevăr, acest loc trebuie să rămână în continuare un avertisment. Vina personală a fost luată de vinovați în uh, mormânt, dar uh, cele întâmplate acolo reprezintă până la urmă o responsabilitate comună a societății internaționale și reprezintă o, repre- o răspundere a uh, națiunii germane în primul și în primul rând responsabilitatea ca așa ceva să nu se mai întâmple niciodată trebuie să ne asumăm și trebuie să o transmitem uh, generațiilor viitoare. Istoria nu se repetă, dar din trecut apare, se naște prezentul și se naște de asemenea maniera în care ne tratăm istoria. Și maniera în care ne tratăm istoria decide, este esențială pentru uh, viitorul nostru. Tocmai de aceea trebuie să ne amintim că în la Auschwitz s-au întâmplat lucruri oribile care nu trebuie să se mai uh, repete. În fiecare zi trebuie să ne gândim că astfel de evenimente nu mai trebuie să aibă loc și tocmai de aceea trebuie să luptăm întotdeauna pentru respectarea drepturilor, drepturilor inalienabile ale omului. Trebuie să luptăm împotriva urii, împotriva rasismului, antisemitismului, uh, ultranaționalismului și uh, intoleranței. De ce spun asta? Pentru că astăzi, la 70 de ani de la eliberarea lagărului din Auschwitz, în continuare evrei din Europa se tem pentru viața lor, iar lucrul acesta trebuie să ne trezească la realitate. Acum trebuie să luptăm împreună împotriva temei. Nu trebuie să ne lăsăm contagiați de ura, ura care a fost purtată în inimile lor, spre exemplu, de atentatorii de la Paris. Nu trebuie să urâm, nu trebuie să răspundem cu violență la violență, ci trebuie să luptăm pentru libertatea tuturor, pentru uh, păstrarea demnității fiecarei ființe umane în parte. Aceasta este misiunea pe care o avem la 70 de ani de la uh, finele celui de-al doilea război mondial și de la eliberarea lagărului de la Auschwitz aici, în Parlamentul European, care reprezintă, practic, uh, Parlamentul sau adunarea multinațională, nu putem decât să subliniem această responsabilitate care ne revine nouă tuturor. Vă mulțumesc! următorul uh, punct de pe ordinea de zi este reprezentat de declarațiile consiliului și ale comisiei cu privire la bilanțul președinției italiene. îi urez bun venit premierului italiei matteo renzi care are cuvântul.